doamna raportor, doamna Van Nivenhuizen. Aveți cuvântul. Stimați colegi, stimate colege, vă rog să părăsiți în liniște și nu în grupuri, ci câte unul sala. Frau Van Doamna Van Nivenhuizen. Bitte sehr. Aveți cuvântul. Eh, eh, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mâine vom vota. Președintele întrerupe. Doamnelor și domnilor, vă rog să părăsiți în liniște sala fără să discutați ar, e valabil și pentru președinții grupurilor politice. Vă rog, domnule Verhofstadt, doamnă Harms. Bitte sehr, Frau Kollegin. Vă rog, stimată colegă. Witam Doamnelor și domnilor, dau acum cuvântul raportoarei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mâine vom vota câteva acte legislative extrem de importante și vom discuta și despre utilizarea indicilor de referință în instrumentele financiare și contractele financiare. Vorbim despre amenzi usturătoare, vedem titluri în presă despre acte de corupție, în uh, sectorul financiar. Iar aici, uh, în uh, cazul acestui raport, vorbim despre modul în care sunt manipulați indicii de referință, de exemplu manipularea indicelui de referință LIBOR care a dus la aplicarea de amenzi usturătoare. Așadar, este un domeniu extrem de important. Manipularea are loc în toate sectoarele și în uh, sectorul indicelor uh, de referință uh, sistematici. De aceea vrem ca acești indici de referință să fie bine reglementați pentru a asigura stabilitatea financiară. Vrem de asemenea să fie instituite reguli solide, astfel încât indicii de referință să fie uh, protejați în viitor. Legislația pe care o vom vota mâine va încerca să promoveze stabilitate în sectorul financiar și în economia reală. Aceasta înseamnă că trebuie să existe măsuri uh, de protecție uh, suficiente, inclusiv uh, pentru indicii de referință și pentru indicele de referință pentru cursurile de schimb valutar pe care oamenii îi folosesc în fiecare zi. De asemenea, legislația trebuie să se asigure că um, acești indici uh, sunt reglementați atât în Europa cât și în afara Uniunii Europene. Există un număr foarte mare de indici, ceea ce înseamnă că uh, investitorii pot trece de la un indice de referință la altul. Dar dacă nu ar mai exista astfel de indici, uh, contractele ar fi uh, condiționate de un număr mic de indici. Ar exista o concentrare mai mare a pieței, o putere mai mare a celor care furnizează acești indici și aceasta ar efecta economia în ansamblul său. Concurența în această industrie industrie duce la o mai mare disciplină pe piață, promovând uh, concurența uh, loială. De aceea este nevoie de mai multă disciplină și tocmai aceasta își propune legislația. Raportul asigură acest uh, echilibru între indicii mai mari și indicii mai mici, între indicii financiari și indicii privind uh, mărfurile, între indicii produși în Uniunea Europeană și cei produși în afara Uniunii Europene. Acesta este un echilibru care este absolut necesar pentru a proteja piețele financiare și pentru a le permite acestora să prospere astfel încât să genereze creștere economică politică și să contribuie la redresarea economică. Și din aceste motive, acest uh, text legislativ a întrunit sprijin uh, foarte mare din partea Comisiei Econ. Toate partidele din tot spectrul politic uh, ne-au susținut. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră care au fost implicați în acest proces și le mulțumesc pentru colegialitatea cu care au contribuit la acest raport. Aștept cu interes să cooperăm și în viitor uh, pe parcursul trialogului. Eu uh, consider că putem uh, merge la trialog cu mandat după discuții de mai bine de 2 ani, cu scopul de a institui o legislație bună pentru acești indici de referință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte, foarte mult, doamna Van Nieverhuizen din partea Comisiei. Comisarul Jonathan Hill, vă rog, aveți cuvântul. Mr. President, ladies and gentlemen, um... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Indicii de referință uh, pot să pară o chestiune tehnică minoră, însă, de fapt, ei se află chiar în inima uh, sectorului serviciilor financiare și în inima economiei în ansamblu său. Ei reprezintă temeiul pe care uh, se evaluează contractele financiare, ei determină valoarea acestor contracte financiare, inclusiv a ratelor plătite pentru multe ipoteci. De asemenea, fondurile de pensii și fondurile de investiții um, folosesc indici de referință pentru a le fi determinată valoarea sau performanța. Prin urmare, uh, noi trebuie să putem avea încredere în acești indici de referință. Însă, uh, scandalurile au uh, subminat puternic încrederea. Și haideți să nu uităm că nu vorbim de face cu o infracțiune fără victime. Pentru mine, manipularea indicilor de referință e echivalentă cu un furt. De aceea, pentru a reconstrui încrederea, noi am sugerat uh, ca uh, cei care oferă acești indici de referință să fie bine reglementați și supravegheați. Ei ar trebui să uh, pună la punct sisteme de guvernanță și de control și să gestioneze conflictele de interese. Ei ar trebui să facă mai transparent procesul de stabilire a indicilor de referință și ar trebui să se asigure că cei care contribuie la acești indici sunt evaluați așa cum trebuie. Pentru indicii de referință critici cu impact transportat transfrontalier, noi am propus uh, să se constituie niște colegii uh, de uh, supraveghetor național care să implice și ESMA. Astfel am putea asigura un control perpetu și o actualizare a acestor indici prin contribuția firmelor dacă acest lucru este necesar. Acest dosar nu a fost unul ușor, însă este unul critic. Aș dori așadar să o felicit pe doamna Van Nieuwenhuizen pentru tot acest efort. De-abia aștept să discut uh, câteva chestiuni mai în profunzime uh, la nivelul dialogurilor tripartite. Uh, Extinderea sferei de cuprindere uh, înseamnă că uh, ar trebui să aplicăm toate aceste criterii, indicilor de referință mici și mari. De asemenea, n-ar trebui să uităm de principiul uh, proporționalității. S-a impus la nivelul Comisiei Econ o opinie conform care ar trebui să restrângem aceste criterii pentru indicii mai puțin relevanți. Uniunea Europeană va fi prima jurisdicție care va stabili un sistem de reglementare atât de vast pentru indicii de referință, dar asta presupune să facilităm cumva și accesul statelor terțe la acest sistem. Dacă vrem să ne păstrăm uh, granițele deschise, trebuie să um, evităm uh, um, uh, chestiunile care sunt lipsite de robustețe în ceea ce privește importul acestor indici de referință. Per ansamblu însă cred că avem de-a face cu un pas important în a ne asigura că avem de-a face cu pietre de temelie pentru un sistem financiar sigur. Acum trebuie să um, trecem la fapte și să punem în practică toate aceste măsuri. Mulțumim, domnule comisar, spune domnul președinte. Acum, din partea Comisiei uh, ITRE, dăm cuvântul doamnei Matias. Aveți cuvântul, doamnă. Obrigada, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea cetățenilor europeni sunt afectați direct sau indirect de acești indici de referință. Avem mai mulți uh, furnizori care îi produc și folosesc diferite metodologii în acest scop multe, mulți dintre, pentru mulți dintre aceștia vorbim de fapt despre bunuri publice. Înseamnă că beneficiile trebuie să fie maximizate și trebuie să ne asigurăm că nu există o afectare a, eco- a economiei reale din cauza unor manipulări asupra acestor indici. Asemenea, acțiuni trebuie să fie sancționate. Eu am analizat indicii pentru mărfuri și cei făcuți pentru energie. Trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de manipulări și trebuie să vedem care sunt aspectele vulnerabile în procesul de producție. Trebuie să fim conștienți de faptul că manipularea indicilor de referință poate să afecteze nu doar investitorii, ci și pe consumatorii finali. Să ne gândim doar la prețurile pe care le plătesc oamenii pentru aprovizionarea cu gaz și energie. Să ne amintim și de conflictele de interese. Acestea pot să apară atunci când nu există o supraveghere ca tare sau guvernanța este una defectuoasă. Autoreglementarea nu funcționează, așa că ce doresc eu să fac e să minimalizez vulnerabilitățile pe, din cadrul procesului și să mă concentrez pe a reflecta ceea ce există într-adevăr pe piață. Trebuie să ne asigurăm că toate acestea se fac cu bună credință și că este posibil să se ia măsuri de sancționare atunci când observăm că există o manipulare a indicilor de referință. Propunerile mele nu au fost acceptate, însă noi credem că e nevoie să vedem ce se face cu acești indici de referință. Credem că sunt mult sub ceea ce ar trebui să fie. Nu se respectă principiul proporționalității și nu există indici de referință sau indici uh, ind, pentru și indicii cei mai importanți. Propunerile făcute de socialiști și de verzi sunt deosebit de importante dacă ne dorim să abordăm așa cum trebuie această problemă, însă și acestea au fost respinse. Acest domeniu este unul foarte sensibil, domnule președinte, de aceea e vital într-adevăr să acționăm și nu să ne prefacem că acționăm și v-am spus, există o lipsă de încredere în ceea ce privește ceea ce se produce. Mulțumim. Acum trecem la reprezentanții grupurilor politice. Are cuvântul acum din partea PPE-ului domnul Lubeg Niedermayer. Două minute, vă rog. X. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Doamna raportor a spus uh, foarte clar așa cum a făcut-o și comisarul uh, Lord Hill, că situația din trecut uh, a fost uh, una negativă și putea avea consecințe ample pentru mm, stabilitatea financiară și economică a Uniunii Europene. Trebuie să spunem că s-au făcut multe pentru a reglementa acești indici de referință. Probabil că dezbatem acum ultimul pas uh, în crearea unui mediu mai sigur care va contribui la consolidarea industriilor uh, financiare și cred că um, acest proces de creare de indici este foarte important. Așa cum spunea doamna raportor, propunerea a fost elaborată acum ceva vreme în urmă și, din păcate, nu a fost adoptată de parlamentele, de legislaturile anterioare. Și asta pentru că propunerea comisiei era una destul de uh, largă și existau întrebări legate de indicii mai mici și de conformitatea acestei legislații cu uh, legislația internațională și cu recomandările IOSCO. Oricum, eu m-am bucurat că am putut uh, lucra cu doamna raportor la acest text legislativ, pentru că dumnea ei uh, își dorea un mai bun echilibru și o proporționalitate mai bună între indicii cei mai importanți și cei mici, uh, scopul fiind acela de a îmbunătăți transparența. În același timp uh, s-a îmbunătățit uh, situația și în ceea ce privește regimul uh, țărilor terțe și responsabilitatea ESMA și a autorităților de supraveghere sunt de asemenea luate în considerare. Sper că Parlamentul ne va da un mandat ferm pentru a negocia la trialog, pentru că există o diferență de opinie între Parlament și Comisie și sperăm că vom veni cu un regulament bun care va satisface toate așteptările. Mulțumesc foarte mult. În numele socialiștilor și democraților, domnul Jonas Fernandez, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi aș dori să o felicit pe doamna raportor și pe toți cei implicați în negocierile care au avut loc în ultimele luni pentru a putea îmbunătăți în mod semnificativ uh, propunerea de început a Comisiei. Poziția grupului meu, a grupului socialiștilor, a fost uh, să se axeze pe um, modul în care se pot controla uh, indicii critici. Ne-am gândit și la o definiție acestor indici critici prin volumul lor de asemenea, ne-am gândit și la uh, indicii de referință uh, național. Trebuie să ne asigurăm că există o marjă clară de acțiune pentru supraveghetori și, după părerea mea, aceasta ar putea fi consolidată prin uh, rezoluția Parlamentului. Cred că indicii de referință critici precum Euribor sau Libor trebuie să beneficieze de o reglementare mai strictă. De asemenea, și indice de referință ai mărfurilor uh, sunt definiți, definiți uh, ca și critici, deci trebuie să beneficieze de aceleași măsuri. Negocierile din acest moment uh, sunt de natură complexă Dar uh, nu trebuie să neglijăm, uh, așa cum a spus și doamna raportor, uh, principiul proporționalității, să facem o diferență între indicii critici și cei mai puțin critici. De asemenea, trebuie să existe anumite definiții, pentru că Așa lucrurile ar putea fi mai clare, iar dacă există această claritate, statele naționale ar putea gestiona mai bine lucrurile. De asemenea, când vine vorba de statele terțe și indice de referință din statele uh, terțe, trebuie să luăm în uh, calcul principiile IOSCO, însă trebuie să existe un acord larg care să uh, ne asigure faptul că consumatorii europeni vor putea să opereze uh, pe baza unor indici mai uh, solidi. Mulțumim uh, din partea grupului ECR, uh, doamna Kay uh, Swinburne, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor pentru munca făcută și pentru că a avut o abordare sensibilă pe acest dosar. Ne-a a ținut cont de pozițiile grupurilor politice în amendamentele de compromis pe care le votăm mâine. Acest text e un cadru bun pentru autoritățile naționale, astfel încât acestea să-i supravegheze pe administratorii de indici într-un cadru european. Noul regim ne va asigura că investitorii și consumatorii sunt protejați în întreaga Uniune Europeană. Abordarea se concentrează pe un regim puternic pentru indicii critici, dar nu ține destul cont de ceilalți indici care pot fi ușor înlocuiți. Concentrarea pe transparență pentru utilizatori este cea care le va permite investitorilor și consumatorilor să decidă dacă sunt mulțumiți de felul în care sunt făcuți acești indici și să găsească alternative dacă e necesar. Această abordare care apare în textul Parlamentului European pentru indicii nu la fel de critici e una foarte bună. Dar ar fi important ca statele membre să poată să aleagă să ridice un indic în categoria de indic critic critic dacă ei consideră că e deosebit de important pe piața lor locală. Și de asemenea ar putea să miște un indice și în jos dacă acesta se află, dacă acesta e foarte ușor de manipulat. Și de aceea le cer tuturor grupurilor politice să fie foarte atenți la, uh, la dispozițiile pe care le avem pentru statele terțe în ceea ce privește indicii de referință non-critici. Standardele IOSCO sunt foarte importante astfel încât să ne asigurăm că administratorii la nivel global, administratorii de indici pot să fie trași la, răspunse, la răspundere, astfel încât să nu avem aceeași probleme cu le-am mai avut cu legislație cu efecte extrateritoriale. Aștept cu nerăbdare negocierile astfel încât să avem un rezultat bun pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumim! foarte mult și acum, din partea altor grupuri politice, doamna Goulart, două minute, vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că sunteți alături de noi. Aș vrea să-i mulțumesc și Corei, chiar dacă este de la grupul ALDE, pentru că mm, știm cu toții, uh, cei care am fost în mandatul anterior, cât de dificil a fost acest dosar. Domnule comisar, sper că mm, cuvintele dumneavoastră ferme vă vor uh, ghida uh, în momentul trialogului și că atunci când vă veți confrunta cu unele state mai reticente, veți fi la fel de ferm și în discuția cu ei. Cred că Cora a ajuns la un rezultat echilibrat cu contribuția celorlalte grupuri politice. Personal însă eu aș fi preferat un rol mai uh, hotărât, mai ferm pentru ESMA. Am creat această autoritate de supraveghere tocmai pentru ca pe piața internă să nu există uh, posibilități uh, de manipulare. Sigur că ESMA are un rol în ceea ce privește piața internă, are și un rol de arbitru în ceea ce privește indicii critici este vorba despre uh, indici uh, care au o incidență asupra stabilității financiare, care nu au neapărat legătură cu uh, cursul de schimb. Apoi, uh, urmărirea registrului public uh, de indici de referință este o altă responsabilitate a ESMA. Cred că toate acestea merg în direcția cea bună. Atrag însă atenția, uh, domnule comisar, și dacă Consiliul ar fi fost aici, aș fi spus și Consiliului, cu privire la problema bugetului ESMA care este în permanență amenințat. Uh, va trebui să găsim un echilibru dificil între încadrare și uh, supravegherea strânsă, având în vedere numărul de indici, de indici și importanța acestora. Și uh, oricum vom aduce rectificări și la adoptarea în practică. Mult succes cu trialogul. Mulțumesc foarte mult! în numele grupului GUE NGL, domnul Hosu Huaristi Abounds. Un minut. Președinte, señor Hill. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar Hill a spus că manipularea e același lucru cu furtul atunci când vine vorba de indicii de referință. Eu aș dori să uh, mă refer la acest uh, regulament care ar trebui să reducă riscul de manipulare a indicilor de referință. Însă, cerințele minime din noul regulament, deși sunt uh, primordiale, uh, nici măcar nu au fost uh, atinse de uh, agenții. De exemplu, ideea de a publica datele prin care s-a ajuns la indicii de referință uh, nu, nu se respectă această cerință. Uh, de asemenea, nu se respectă cerințe minime care vizează cererea și oferta. Cred că ar trebui să oprim situația în care familiile sunt obligate să uh, plătească Uh, mai mult cu 300 de euro uh, o rată la ipotecă în uh, baza Libor. Acest lucru este incorrect, aduce oamenii în pragul sărăciei sau afacerile în pragul falimentului. Trebuie să ne asigurăm că nu se mai aplică astfel de criterii. Mulțumesc! Mulțumim! În numele verzilor are acum cuvântul domnul Filip Lambert. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Ceea ce este frapant în istoria acestor indici de referință este faptul că infracțiunile uh, Uh, au trecut dincolo de uh, criza financiară. Știm, criza financiară uh, a dus puțin la rațiune industria, însă marile instituții financiare, precum Deutsche Bank și altele, s-au distrat manipulând acești indicatori în, pentru propriul profit și asta timp de ani de zile și poate că până astăzi. Unii ar putea spune, ei bine, astăzi aceste instanțe au fost condamnate să plătească niște amenzi, amenzile au fost plătite de bănci, nu de oameni, Însă reamintesc că, că aceste amenzi sunt deductibile fiscal, adică contribuabilii au ajuns să le plătească. Bineînțeles, uh, uh, e necesar să existe un nou uh, regulament și mulțumim, doamne raportor, pentru toată munca depusă. Noi, în ceea ce privește compromisul, am mers aproape până la capăt, pentru că la sfârșit ce s-a întâmplat? Ei bine, câteva amendamente în ultimul minut au eliminat în acest regulament o serie de indicatori care altfel ar fi fost considerați considerați ca fiind uh, critici. Vă aduceți aminte, avem un regim uh, dur pentru indicatorii critici și un uh, regim mai lax pentru indicatorii mai puțin critici. Anumiți uh, indicatori, practic, au reușit să scape acestei reglementări. Ceea ce aș dori să spun este că mă bucur că statele membre care guvernează uh, cel mai bine sau cel mai mult uh, acești indicatori, precum Regatul Unit, n-au așteptat ca Parlamentul European să vină cu un regulament uh, pentru ca reglementarea să fie foarte strictă. Însă astăzi mă întreb, așa cum o făcea și Silvii Gular, uh, ce se întâmplă în ceea ce privește uh, Uh, piața financiară, pentru că avem o piață unică și până la urmă uh, ne lăsăm uh, la mâna statelor membre fără să putem să facem ESMA să controleze mai bine situația. Am putea însă să ne mulțumim cu faptul că definiția indicatorilor critici a fost lăsată la latitudinea statelor membre sau poate în ultimul moment am putea modifica textul înainte de vot și atunci am putea face parte din majoritate. Mulțumesc! Mulțumim! Spune domnul președinte, acum din partea grupului FDD, domnul Steven Wolf are cuvântul pentru un minut. I see Mr. Wolf is absent. Uh... Văd că lipsește, atunci trecem la domnul Mono, un minut. Oui, monsieur le commissaire. Domnule comisar, stimați colegi, Uitându-mă la dezbaterile dedicate acestui aviz privind indicii de referință, uh, suntem tentați să considerăm că rezultatul raportului este dezamăgitor, pentru că se referă la supraveghere. Cred că totuși indicii de referință trebuie să fie încadrați mai bine pentru a evita scandalurile din trecut. Uh, regret că pragurile au fost fixate prea sus și că partea constrângătoare se aplică doar la Euribor și Libor. Totuși, uh, Există anumite probleme. Scandalul Libor nu este decât o manipulare a piețelor uh, printre altele, cum este și uh, aranjarea uh, Forex, cursului de schimb valutar. Și toate acestea contribuie la evaziune fiscală și toate au legătură cu bonusurile pe piața subprime și așa mai departe. Și cele câteva miliarde de euro amenzi sunt minime față de profiturile de zeci de miliarde pentru cei care comit aceste fraude. Așadar, cum putem să uh, punem capăt acestei dinamici infernale. Pentru a fi eficienți, trebuie să restabilim un control al circulației capitalurilor la frontierele naționale pentru a evita speculația și vânzările uh, descoperite. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Eva Paunova. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Încrederea pe piețele noastre a avut de suferit pentru că au existat aceste așa zise manipulări ale indicilor de referință. Trebuie să oprim astfel de practici și să încercăm să redobândim încrederea piețele noastre financiare trebuie să devină mai transparente. Salut această propunere și îi felicit pe toți colegii care au lucrat asupra raportului pentru că au creat un cadru astfel încât asemenea probleme să poată fi evitate pe viitor. Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu au reguli și regulamente în ceea ce privește acești indici de referință. De aceea eu cred că ar trebui să avem un cadru armonizat pentru acești indici în Uniunea Europeană. Un astfel de cadru cadru va duce la o creștere a încrederii și la o mai uh, bună transparență financiară și o stabilitate mai bună în Europa. Ar trebui să încercăm să vedem care sunt consecințele noilor roluri de pe piață. Dacă cineva îi face pe oamenii care dau aceste date să lucreze mai din greu, atunci nu fac decât să încerce să schimbe regulile sau să le evite. De aceea trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de povară adițională asupra operatorilor de pe piață. Eu salut această propunere pentru că va duce la o mai bună transparență. Mulțumim! Are cuvântul acum doamna Pervanș Berez. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportoare, deoarece este un subiect tehnic, însă critic în același timp. În fond, uh, dacă suntem astăzi aici să discutăm despre acest text, asta se datorează faptului că a existat scandalul Euribor și problema cu Libor. Acești indici critici pot să pericliteze stabilitatea piețelor financiare și pot să le fragilizeze funcționarea și, uh, în cele din urmă, pot avea un impact real asupra condițiilor de finanțare a economiei. Acesta este motivul pentru care era urgent ca Uniunea Europeană să se mobilizeze. Bineînțeles, uh, ne confruntăm aici cu cu un compromis. Și eu regret că puterile autorității de uh, supraveghere care demonstrează zi de zi soliditatea analizelor sale nu a fost consolidată uh, mai mult. Mă refer uh, la definirea indicilor critici și la supravegherea lor. Regret de asemenea că s-a lăsat prea multă marjă de manevră statelor membre în definirea indicilor așa ziși non-critici. Și, în ultimul rând, dacă îmi dați voie, Uniunea Europeană uh, adoptă o legislație exigentă și își va păstra echivalența cu legislațiile celorlalte țări ale lumii, pe baza a ceea ce există, fără însă să se țină cont de progresele realizate. Și cred că aici există o marjă de manevră în care ar fi trebuit să mergem mult mai departe. Dar oricum urez mult succes echipei de negociatori. Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că aveți uh, o limită de timp uh, pentru discursurile dumneavoastră. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Ojoc. În numele ISIAR, un minut. Spotkanie, które pan organizuje na temat Via Carpatia. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, acest raport are niște soluții foarte pertinente pentru indicii de referință și pentru instrumente financiare și contractele financiare. Salut definițiile și modul în care indicii de referință critici și necritici ar trebui uh, tratați. S-a vorbit aici despre IOSCO, despre accesul la indici uh, și la cei care ne parvin din statele terțe. Acești indici de referință ar trebui să fie mai demn de încredere, n-ar trebui să fie facă obiectul uh, unei manipulări, pentru că așa vom putea câștiga reîncrederea în piețele noastre financiare. Însă există anumite domenii care mai pot încă fi îmbunătățite. De exemplu, poate fi adusă mai mare claritate regulamentului, de fapt, sfere de cuprindere a întregului proiect sau am putea avea de-a face cu uh, mai bună reglementare a excepțiilor sau uh, anumitor categorii acceptate de uh, administratori. De asemenea, trebuie insistat asupra regulilor de tranziție. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Uh, domnul Lin, din partea grupului. Doamna Capăt are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Hill, Indici de referență robust și transparenți sunt foarte importanți pentru stabilitatea piețelor financiare. Vorbim de un volum de 5 miliarde de euro în ceea ce privește um, instrumente financiare, contracte financiare, toate acestea ne arată cât de important este raportul de astăzi și cât de importantă e transparența în domeniul indicilor de referință. Scandalurile despre care s-a vorbit astăzi ne arată foarte clar că lipsa de transparență duce la manipulare și abuzuri și de aceea nevoie de transparență și la datele de intrare, astfel încât asemenea scandaluri să fie evitate, evitate. E nevoie de o metodologie comună, pentru că cu manipularea datelor de intrare se ajunge la scandalurile despre care am vorbit, cele legate de Deutsche Bank și așa mai departe. Foarte important este să ne asigurăm că există transparență și siguranță. Pentru administratorii indicilor de referință trebuie să fie foarte clar că vor avea o responsabilitate pe viitor. Apoi, asiguratorii astăzi cer o mai bună regulari, regulariz, reglementare pe piață și aceasta trebuie să le fie dată. Și a, așa că noi suntem cei care trebuie să stabilim acești pași. Mulțumim! Acceptați un cartonaș albastru? Da. No. Ok, uh, please take the floor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să îi spun doamnei Coppel ținând cont de faptul că știm manipulările care au avut loc pe piețele financiare și că au fost foarte multe care au fost făcute de instituții financiare mari, incluzând aici mari bănci. La sfârșit, indicatorii critici au fost lăsați la latitudinea statelor membre să fie stabiliți de ele. Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să impună acești indicatori critici uh, pentru toate instituțiile financiare din toate statele din Uniunea Europeană? Mulțumim, a fost uh, întrebarea domnului Frunzulică. Doriți să răspundeți? Cred că doamna raportor aici a făcut o am un amestec foarte bine echilibrat în ceea ce privește indicii critici, cei legați de materiile prime, indici mici, indici mari. Sunt de acord cu cele ce apar în acest raport și cred că totul se rezolvă sub forma care ne-a fost propusă aici. Mulțumim! Acum îi dăm cuvântul domnului Salini, un minut și jumătate. Și grație, președinte. La... Mulțumesc, domnule președinte. Punctul de pornire trebuie să fie recunoașterea demersurilor excelente în elaborarea acestui raport. Acum, referitor la scop, uh, trebuie să venim cu o propunere având în vedere situația critică actuală, iar scopul este de a restaura climatul de încredere. Au existat uh, scandaluri strigătoare la cer și a existat într-un fel un terorism psihologic. Uh, și uh, noi ne-am tot uh, sfiit să ne facem uh, treaba la nivel politic, într-o oarecare măsură. De aceea, cred că aceasta este o decizie excelentă și anume de a identifica elementele care fac diferența între indicii de referință critici și cei non-critici. În țara mea, Italia, am avut probleme foarte mari care au avut uh, legătură cu impactul uh, posibil negativ asupra a 2,5 milioane de gospodării. Practic, în Italia vorbim despre acțiunea uh, Deutsche Bank în legătură cu instrumentele financiare derivate. care înseamnă uh, de 5 ori uh, PIB-ul de pe piața internă și de aceea trebuie să restaurăm încrederea. Președintele, acceptați un cartonaș albastru de la Paul Rubich? Da? da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe domnul Salini cum crede el că vor arăta consecințele asupra IMM-urilor și cum crede că va, se va dezvolta birocrația în acest dom- domeniu și dacă va avea efecte pozitive. Prego, onorevole. Vă rog, domnule Salini. Da, sunt bucuros uh, să-i răspund uh, domnului uh, Rubic. În ceea ce privește efectele pe care le-ar putea avea astfel de proceduri asupra IMM-urilor. Împărtășesc această îngrijorare, însă este un răspuns destul de dificil uneori, în pofida celor mai bune intenții ale noastre, lucrurile pot să aibă un impact negativ. Ceea ce putem noi să facem este să ne asigurăm că instituțiile de credit ale Uniunii Europene sunt obligate să uh, pună pe primul loc interesul IMM-urilor în Uniunea Europeană și de aceea vrem ca structurile de guvernanță ale acestor organizații să fie schimbate. Nu indicii de referință vor contribui singuri la acest lucru. Președintele, nu o văd pe doamna Nina Gil. Îi dau cuvântul domnului Cuzmiuc. Un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că manipularea Libor de către bănci și alte instituții financiare a dus la situații în care multe afaceri uh, și investitori privați uh, au avut uh, daune de suferit. Reglementarea piețelor financiare a presupus impunerea unor amenzi de miliarde de euro, însă din cauza daunelor suferite de investitori, cred că a sosit vremea să adoptăm niște reglementări care să ne ajute să luptăm împotriva unor astfel de scandaluri pe viitor. Și cred că această lege merge în direcția cea bună. Există aici trei obiective. Mai întâi, uh, întărirea regulilor și standardelor, mai ales în ceea ce privește um, indicii de referință critici și apoi uh, um, evitarea abuzurilor. Al doilea obiectiv uh, este crearea transparenței atunci când e vorba de informarea tuturor uh, utilizatorilor de indici de referință pentru a ne asigura că aceștia sunt mai bine informați atunci când iau decizii și, uh, în cele din urmă, un acces adecvat atunci când e vorba de gestionarea acestor indici de referință. Sper că, odată ce această lege va intra în vigoare,

smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini unije uspostaviti zakonodavni okvir za indekse koji se rabe kao referentne vrijednosti. În primul rând, uh, susținem uh, un cadru legislativ uh, pentru indicii de referință și contractele financiare. Obiectivul principal este protejarea investitorilor și a consumatorilor. Este important să ținem cont de toți indicii de referință care ne ajută să definim valoarea instrumentelor și a contractelor financiare sau care ne permit să măsurăm buna funcționare a fondurilor de investiții. Garantarea exactității și preciziei indicilor de referință este este uh, o cerință cheie a acestui text legislativ. De aceea susțin uh, propunerea de a defini acest cadru pentru indicii de referință. Incidența asupra bugetului nu trebuie să ne împiedice să adoptăm această rezoluție și cred că avantajul unei uh, bune gestionări uh, a indicilor de referință este esențială și o mai bună definire a acestor indici va compensa costurile implicate. Cazurile de manipulare a indicilor de referință pentru cursul de schimb uh, și cazurile de manipulări ai indicilor de referință în sectorul energetic ne obligă să adoptăm această rezoluție. Domnul Nicola Caputo. Vă rog. Grazie, Mercati... Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că a existat manipulare. A existat o manipulare a indicilor în ceea ce privește cursurile de schimb valutar și cele legate de rate. Am văzut ce s-a întâmplat cu Euribor Libor. Cred că manipularea acestor indici a dus la o mare problemă pe piețele financiare a distrus încrederea cetățenilor europeni în piețele financiare. Trebuie să recunoaștem faptul că asemenea comportament este unul inegal. Sunt de acord cu raportul și că e nevoie de măsuri mai bune care să fie puse în aplicare. Trebuie să fie crescută transparența. Trebuie să avem un acces crescut la o varietate de indici de referință. Astfel putem uh, reduce importanța sistemică a anumitor indici de referință cheie. Eu sunt de părere că investitorii care investesc în fiecare zi trebuie să ia decizii având toate cunoștințele de care au nevoie. Mulțumim! Acum domnul Notis Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Bănci mari precum Deutsche Bank au făcut uh, foarte mulți bani prin manipularea Libor și au făcut practic legal sute de milioane de euro. Nu e suficient. Taxele care, băncile care au fost salvate au fost salvate pe banii contribuabililor. Ori aceștia ă, acum trebuie să suporte ă, practici neprietenoase ă, ale acestor bănci. Și asta peste tot în Europa. Cei care împrumută bani puțin uh, pierd uh, mult uh, de pe urma ratelor uriașe la credite. De asemenea, există o manipulare a um, cursului de schimb uh, euro-franc elvețian uh, care uh, afectează în mod semnificativ consumatorii. nu s-a spus de la început că creditele lor vor deveni tot mai scumpe de pe urma acestor schimburi la rata de schimb între euro și franc. Recent, în urma căderii euro, uh, consumatorii au de pierdut milioane de euro, practic. Pan poseu Ivan Jakovčić. Mulțumim, uh, uh, domnul Iaconcici. Želim potpuno jasno podržati ovaj izvještaj naše izvjestiteljice jer mislim da este clar uh, că susțin acest uh, raport și mă gândesc că raportarea noastră um, a avut uh, o opinie justă. Cred că trebuie să punem capăt manipulărilor făcute de către bănci și, de asemenea, um, situațiilor pe care le-am putut observa în ultimele luni sau în ultimii ani. Trebuie să consolidăm stabilitatea sistemului financiar și trebuie să Uh, fim atenți și la piața de capital. Colegii mei au uh, vorbit despre injustiție și chiar despre fraudă legată de uh, um, rata de schimb între euro și francul elvețian concetățenii noștri practic au devenit sclavii împrumuturilor făcute. Mă gândesc că, concetățenii noștri merită solidaritatea noastră iar ca oameni politici ar trebui să vorbim despre asta în uh, instanțe precum aceasta, pentru că, uh, până la urmă, ceea ce discutăm îi privește pe toți cetățenii Uniunii uh, Europene. Mulțumim, domnul Glezos. Αδελφοί, το σκάνδαλο με τη Deutsche Bank μου θυμίζει το... Scandalul Deutsche Bank, domnule președinte, îmi amintește de rolul uh, îngrozitar uh, pe care l-a ocupat Deutsche Bank în ocuparea Greciei, când practic au stors cât au putut de mult poporul uh, elen. Germania trebuie să plătească ceea ce datorează Greciei. Iar Deutsche Bank își continuă acest rol de prădător financiar. Cred că uităm uh, faptul că am salvat atât de multe bănci cu banii contribuabililor. Iar ceea ce s-a întâmplat în Grecia ne arată că băncile uh, au uh, stors uh, poporul elen uh, de toate mm, mijloacele sale financiare. Între 2010 și 2014, sute de milioane de euro au fost uh, plătite și 33 de miliarde au fost dați dispăruți. Aceasta arată cât este de greu să realizăm ceva. Domnul Igor Șoltes, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte am putea spune, în sfârșit, în sfârșit există această propunere. Regulamentul merge în direcția în care trebuie. Foarte multe instrumente financiare depind de acești indici de referință și vorbim de milioane de aici și tot de milioane vorbim atunci când vorbim de investiții care sunt legate de acestea și creditele ipotecare, așa că se poate ajunge și la pierderi foarte mari pentru consumatori și investitori. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că acești indici de referință sunt unii stabili. În trecut s-au făcut speculații foarte multe, manipulări. Este foarte clar că speculații și mm, manipulările au fost făcute uh, astfel încât să existe un capital fictiv. Acest capital e cel care conduce lumea. De aceea e nevoie de o transparență mai bună. Avem nevoie și de sancțiuni și de mecanisme de supraveghere. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum, nu ultimul, dar nu în ultimul rând, domnul Frunzulică. Uh, Barzo, Mr. President, thank you so much. Mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că în acest raport grupul SND a reușit să asigure un echilibru corect de cerințe între uh, indicii de referință critici și necritici, precum și includerea uh, indicilor de referință pentru mărfuri în sfera de cuprindere acestui uh, regulament. Eu mă opun mult idei ca uh, indicatori de referință critici, uh, necritici să fie stabiliți de fiecare stat uh, membru al Uniunii Europene în parte. În același timp, cred că e foarte important uh, ca un cadru legislativ european să fie pus la punct uh, pentru a evita scandalurile și abuzurile pieței uh, care uh, au avut loc în trecut. Aș dori să mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru uh, un text bun și echilibrat până la sfârșit sfârșit. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Acum, uh, în numele Comisiei uh, Europene, are cuvântul domnul comisar Jonathan Hill. Mr. President, thank you. And, um... Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor deputaților pentru contribuțiile lor la această dezbatere excelentă. Mai întâi de toate, cred că există în mod clar uh, un acord destul de larg. În primul rând, suntem cu toții de acord că este nevoie să întreprindem acțiuni pentru a pune capăt manipulărilor pe care le-am văzut mult prea des în trecut. Există de asemenea un acord cu privire la importanța transparenței și cu privire la importanța unei mai bune guvernanțe. Există un acord cu privire la necesitatea unei mai bune legiferări și a unei mai bune supravegheri. Și există de asemenea un acord că raportarea a propus un cadru bun, deși și recunosc într-adevăr că unii doresc să meargă mai departe în unele privințe, fie că este vorba despre supraveghere, fie că este vorba despre definițiile indicatorilor non-critici. Însă, în urma acestei uh, dezbateri, sunt sigur că vom găsi un numitor comun pentru a face progrese rapide în acest dosar, în beneficiul uh, consumatorilor, al investitorilor și în beneficiul restaurării încrederii în piețe și implicit va fi bine și pentru stabilitatea financiară. Cred că avem nevoie de aceste uh, măsuri um, și garanții cât mai curând posibil. Uh, unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre cât de mult a durat să ajungem până aici. De aceea, cred că trebuie să profităm de acest vânt la pupa pe care îl avem astfel încât uh, să ne asigurăm că pe piața Uniunii Europene se vor utiliza indici robuști uh, pentru a preveni manipularea și pentru a preveni um, um, eșecul unor indici critici. Îi mulțumesc raportoarei și le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru uh, munca asiduă depusă care contribuie la succesul acestei legislații. Aștept cu interes uh, negocierile constructive din trialog și sper că se va ajunge la o uh, decizie cât mai rapid cu putință cu privire la acest uh, subiect atât de important. Mulțumesc, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Cora van Nieuwenhuizen. Vă rog, aveți cuvântul. Wel, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile foarte utile pe care le-au adus. Sunt foarte mulțumită de sprijinul acordat. Bineînțeles că nu am reușit să mulțumim pe toată lumea 100%, însă cred că raportul în linii mari va fi sprijinit de o majoritate bună. Primesc cu plăcere toate laudele care mi-au fost aduse, dar le împart pe acestea cu personalul și ceilalți care m-au ajutat foarte mult și toți din partea și secretar, secretariatului Econ și cei de la ALDE care m-au ajutat. E primul meu raport. A fost greu să trec prin uh, toți pacii necesari, toate procedurile, așa că le mulțumesc tuturor acelora care m-au ajutat. Domnului Mono acum. Cred că probabil nu a înțeles bine situația. Acesta crede că indicii critici au de-a face doar cu Libor și Euribor, însă lucrurile nu stau deloc așa. În afară de un criteriu cantitativ, avem și criterii calitative care au fost adăugate. Trebuie să se facă o evaluare, să vedem dacă ceva e sau nu e un indicator critic. Nu vom mai, voi mai continua cu conținutul pentru că ne-am întins de mult prea mult cu dezbaterea, însă aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră, colaborarea cu Comisia și Consiliul, când vom începe discuțiile tripartite, astfel încât să putem face pași rapizi și importanți spre o reglementare foarte bună acestui sistem bazat pe indici de referință. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, spune domnul președinte. Dacă a fost prima dată pentru dumneavoastră, atunci vă felicităm și mai mult, bravo, și vom vota